Deci, ordinea de zi a ședinței de mâine a fost deja publicată, poate fi accesată pe site-ul Parlamentului European. Acestea fiind spus, spuse, ședința de astăzi se suspendă.